Mes chers collègues, la séance est ouverte. Dragi colegi, deschidem ședința. Je voudrais m'assurer que l'ordre du jour n'appelle pas d'observation. Voiam să mă asigur că nu aveți comentarii în legătură cu ordinea de zi. Adopté. Și că se adoptă. Vous avez reçu communication. A, vi s-a comunicat proiectul de proces verbal al reuniunilor din, al, 3 din 3 aprilie. L-ați luat la cunoștință? Aveți observații? Dacă nu aveți observații, atunci acest proces verbal se consideră adoptat. Et nous voici en séquence de vote. Iar acum trecem la vot.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 și când voi anunța rezultatul acelui vot, o să vă rog să-mi atrageți atenția cum doriți să votați. Ca să nu vă treziți că votul dumneavoastră nu este luat în seamă. C'était prévu à moins le quart. Oui, voilà, c'est ça. Donc ils préfèrent attendre parce qu'il y a des gens qui arrivent. Nous avions prévu cette... Această sesiune de vot trebuia să înceapă la 10.45, este 10.40. Așadar, dacă unii dintre dumneavoastră au un cântecel sau o poveste pregătită, iată, doamna Toma poate să iasă. Sigur, haideți să o aplaudăm. Bun, ședința se suspendă pentru 5 minute.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 which says that the Court of Auditors has to come with a special report. Madame Thomas est de retour, il est donc euh, 10h45. Doamna Thomas s-a întors, deci e 10.45, reluăm ședința. Și trecem la vot. Începem cu un raport al domnului Sarvama Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru Nokia. Haideți să facem un test, să vedem dacă merge votul electronic. Vă rog să introduceți cartelele. S-a deschis votul. J'attends 32 votes. Scrutin est clos. S-a votul. Il y a quand même un vote contre. Dar e un vot împotrivă.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 Acum întregul text astfel modificat. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul este aprobat par 30 voix contre. Se adoptă 30 la 2. Felicitări domnului Sarvama. Rapport de monsieur Olbricht. Raportul Olbricht. creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în activitatea fondurilor structurale și de investiții europene. Amendament numărul 1. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul electronic. 2. S-a închis votul. Se respinge. 20 la 12. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum întregul aviz prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Adopté par 30 voix contre. Se adoptă. 30 la 3. Felicitări domnului Olbricht. Acum trebuie să votăm raportul domnului Depre. În legătură cu migrația și cu protocolul de la Dublin. În legătură cu acest proiect de aviz pe care ni-l prezintă domnul Dupre, adică reformarea regulamentului Dublin, s-au depus aproape 500 de amendamente de către o singură deputată, doamna Montel, care se remarcă prin acest mod de lucru. Este a doua oară de la uh, voturile anterioare și poate că într-o zi o să și vină aici să ne explice de ce a depus atât de multe amendamente. E vorba de suprimarea textului comisiei în principal, inclusiv a părților care nu au fost modificate de reformare. Iar secretariatul ne roagă să votăm toate cererile de suprimare depuse de doamna Montel în bloc. Cine dorește să ia cuvântul? Zani, je vous en prie. Si, su, su questo episodio, mm, innanzitutto... Da, mulțumesc. În legătură cu acest punct îmi cer scuze la, de la colegi pentru că nu sunt de acord cu această procedură, însă în cazul acesta termenul era 15 februarie, eu am vorbit cu colega și aș vrea să vă asigur că nu se va mai întâmpla așa ceva și pentru că eu personal să știți că nu cred că servesc la ceva, doar uh, sunt uh, chestiuni care necesită mult efort și nu duc la nimic. E ultima dată când se va mai acționa în felul acesta. Pour euh, ramener Madame Montel à un comportement plus responsable. Încercăm, o să încercăm să o aducem pe doamna Montel pe o cale mai responsabilă și mai respectuoasă față de colegi, pentru că ce a făcut uh, ea este o caricatură a muncii în Parlament. În legătură cu acest vot în bloc, aș dori să vă amintesc că în temeiul articolului 174 revizuit putem să supunem la vot în bloc o serie de amendamente dacă nu cumva sunt voturi separate pe unele puncte cerute de un grup politic sau de un minim de trei deputați. Chiar și atunci când s-a cerut un vot separat, președintele poate să decidă, după ce se adoptă sau se respinge un anume amendament, să votăm în bloc ă, restul de amendamente care au conținuturi similare. Cred că Comisia nu are nimic împotriva acestui mod de a proceda și vă rog să votăm în bloc. Aș dori de asemenea să vă amintesc că în temeiul articolului 154 ar mai fi ceva, dar cred că de fapt am rezolvat problema și domnul Țani ne-a încurajat, așadar facem voturile în bloc. În primul rând, amendamentele. De la 93 până la 554 care merg de la pagina 1 la pagina 22 a listei de vot. Vă rog să-mi spuneți, dragi colegi, dacă sunteți de acord să respingem în bloc toate aceste amendamente. Primele 22 de pagini de pe lista de vot, ale listei de vot. Cine este pentru respingerea acestor amendamente? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Cine dorea să le păstrăm? Nimeni? Nu sunt abțineri? Nu sunt abțineri. Mă bucură această unanimitate a Comisiei pentru Bugete. Votăm acum câteva alte amendamente. Unele sunt ale doamnei Montel, care nu se încadrau în acest bloc. Și începem cu 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 387. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum, compromisul 3 și v-aș sugera să uh, votăm electronic. Le scrutin est ouvert. S-a deschis votul. La compromisul 3. S-a închis votul. Largement approuvé. Se adoptă. 29 voix contre 2 et 2 abstentions. 29 la 2. 398 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 400 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 401 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 4. On va voter à Votăm prin ridicarea mâinii pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 415. Pentru. A, e caduc, mă scuzați. Patruzeci șaptesprezece. Oui, il tombera si. Donc le 417 qui est pour. 417 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 420, similar, se respinge și el. 11 și 419 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 421, 422 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Le 7 e caduc pentru că Ba nu. Șapte, pentru. Il tombe pas Le 6 ayant été adopté. 6 a fost adoptat și deci 7 nu este caduc. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 410 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă. Abțineri se, se adoptă. 453 pentru, împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Scrutin clou. S-a închis votul. Se respinge 20 la 12. Amendamentul 13. Pentru. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Vă rog să ridicați mâna. Haideți să continuăm votul. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic la 14. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 la 13. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 532 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 534 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vă propun acum să votăm în bloc. Considerentele sunt amendamente ale doamnei Montel. Așadar, votăm toate amendamentele doamnei Montel, paginile 25 și 26 de pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. Și reluăm acum amendamentele privind considerentele. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Patruzeci și nouă e caduc. Patruzeci și șapte la fel. Trei este caduc. Le 52. Le 3. 3. Trebuie votat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 e caduc, pentru că 3 a fost adoptat. 55, 58, 61, 63 sunt identice și le supun la vot pentru, împotrivă. Abțineri se resping. Compromisul 2 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 e caduc. Cincizeci nouă pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Întregul text astfel modificat, prin vot electronic, s-a deschis votul. Discutai club. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 la 5, 4 abțineri. Felicitări, domnule Depre. Nous avons maintenant à nous prononcer sur... Acum trebuie să votăm un transfer de credite uh, ca o consecință a raportului pe care l-ați votat, al domnului Sarvama, un transfer de 2.648 de milioane de euro cu privire la Nokia, vot electronic, s-a deschis votul. Est ouvert. Le scrutin est clos. S-a închis votul și se adoptă cu 19 la 1. Domnul Tara nu dorește să formuleze nicio cerere de transfer. Doamna Hulmaier nici dânsa. Aveți o întrebare? Vă rog. Da, mulțumesc. Am o întrebare, domnule președinte, pe care vreau să o adresez comisiei. Aș vrea să rog, poate ca în următoarele săptămâni, la următoarea reuniune, să ne dea un raport despre uh, clădirile EPA și EMA, EBA și EMA, pentru că avem clădire aici pe termen lung și vreau să știu care sunt scenariile pe care le vede comisia după ce oricum Emma aproape că n-a acceptat-o pentru că n-avea clauză de break-up Poate vă amintiți că am avut o dezbatere foarte intensă în care ne-am dat o părere clară și despre locația Londra și ne întrebam de ce ni se mai spune că trebuie să avem un sediu acolo din moment ce uh, Uh, în City e oricum foarte scump, de parcă n-ar putea să existe în Marea Britanie alt loc mai puțin uh, scump. Acum știm însă că această clădire este închiriată până în 2036 și nu avem nicio clauză de rupere a contractului și deci vreau să vă întreb atunci ce facem, căutăm un sub, un alt locatar, un sublocatar sau ce facem, pentru că e vorba de foarte mulți bani, atât la EBA cât și la EMA. Președintele, nu credeți că aceasta pune la îndoială Brexitul atunci? Oricum, o să discutăm despre aceasta la negocierile Brexitului, cu siguranță. Comisia vrea să răspundă acum, dacă nu, nu e obligată să răspundă acum. Oricum ați pus întrebarea dumneavoastră și așteptăm răspunsul uh, pentru o reuniune următoare, da? Foarte bine. Atunci îi dau cuvântul acum lui Eder Guardia Zabal Rubial, care o să ne spună care e situația în momentul de față cu privire la trilogul pe tema fondurilor de garantare pentru acțiuni despre garanția acordată de UE băncii europene despre mm, proiectele de investiții în afara Uniunii. Eh, Mulțumesc. După cum știți, am început în urmă cu o săptămână eh, trialogurile și eh, am dezbătut acest raport. Am avut deja trei astfel de întâlniri trilaterale și cred că am făcut progrese destul de bune. Am ajuns la acorduri importante din punctul meu de vedere. La început am determinat nouă teme esențiale pe care trebuia să le negociem în cadrul acestor rapoarte, după care, bineînțeles, am analizat și toate amendamentele de rigoare, însă am plecat de la elementele centrale ale acestui raport nouă teme, după cum spuneam, dintre care patru au fost deja negociate. S-a încheiat un preacord, bineînțeles cu condiția să ajungem la un acord final. E vorba de politica pentru IMM-uri, politica de egalitate de gen, schimbare climatică și flexibilitate și transferul uh, de fonduri în cazul în care acestea nu sunt cheltuite. Deci, aceste patru puncte sunt aproape terminate. Mai avem încă două uh, aproape încheiate, care sunt foarte importante și la următoarea întâlnire probabil că vom ajunge la un acord final. Un punct se referă la transparență și la acel reporting, procesul de raportare. Cele trei instituții discută între ele pentru a vedea cum se poate asigura garanta faptul că Parlamentul va păstra confidențialitatea informațiilor pe care le va primi. Am explicat deja Comisiei că la Parlament avem niște reguli foarte clare, avem uh, săli de lectură pentru astfel de informații confidențiale, confidențiale și că putem garanta acest lucru. E vorba de informații pe care le-am primit din partea BEI, fișe uh, informaționale legate de proiecte, informații comerciale sensibile, date economice de asemenea delicate și cele trei instituții sunt de acord că e nevoie de un astfel de transfer de informații de la o instituție la alta, deci uh, trebuie să găsim doar modalitatea concretă pentru a o face în modul uh, cel mai bun cu putință. O a doua temă este cea a fiscalității și aici cred că vom ajunge rapid la un acord. Știm foarte bine că la Consiliu s-a lucrat deja pe marginea unui text plecând de la cererea noastră și uh, plecând de la un text uh, prevăzut uh, și propus de Comisia Europeană, este o temă destul de delicată, dar trebuie să recunosc că președinția și Consiliul, deși la început au existat anumite reticențe, au dat dovadă de un spirit de deschidere foarte mare și s-a făcut un pas uh, important înainte pe tema fiscalității în special uh, atunci când e vorba de evaziune fiscală, fraudă, uh, planificări fiscale agresive, acel fiscal ruling, sentințele fiscale, acordurile fiscale și așa mai departe. Acordurile cu intermediarii, de asemenea, pentru a avea tranzacții financiare, etc ar uh, mai lipsi de finalizat un ultim detaliu și după acesta vom ajunge probabil la acordul de fiscalitate cel mai important pe care l-am avut până acum. Deci, mai avem doar trei capitole de negociat care au rămas deschise în continuare. În primul rând, e vorba de un act delegat pe care l-am cere pentru modificarea anexei 4, anexa ce include politicile pentru acest mandat, mandat extern al BEI. Încercăm să vedem cum putem uh, actualiza această anexă fără a deschide practic uh, cutia Pandorei în ceea ce privește întreaga politică externă a UE și uh, probabil că printr-un act delegat vom putea ajunge la un acord. E o chestiune care cred că se poate soluționa, dar mai rămân două probleme foarte importante. În primul rând, gestionarea fondului, pentru că după cum știți, Comisia și Parlamentul propuseseră ca gestiunea să fie făcută de comisie, asta din motive de eficiență, de economie și pentru că comisia gestionează deja alte fonduri, deci nu ar reprezenta o problemă suplimentară, însă statele membre au spus un nu categoric pentru această uh, gestiune de fonduri uh, la nivelul comisiei. Deci, tema este oarecum blocată. Trebuie să spun că mă surprinde atitudinea Consiliului la acest punct, pentru că am văzut foarte clar, am văzut documente pe care le-a transmis Comisia Europeană și ne-a demonstrat că, practic, se economisesc bani. Comisia face această gestiune, acest management gratis, deci um, gestionarea fondului nu ar aduce un cost suplimentar și, în schimb, la nivelul BEI plătim pentru că externalizăm această gestiune. Deci, uh, o sarcină care poate fi realizată la nivelul instituției noastre, chiar dacă ar fi și pentru a face economie de un euro, cred că merită, pentru că vorbim tot timpul de economii și eficiență la nivel bugetar. Consiliul vorbește despre bugetul centrat pe rezultate, de faptul că nu trebuie să irosim banii publici și așa mai departe, deci nu înțeleg prea bine. Și un ultim punct care a rămas deschis pentru negociere Așa cum știam de altfel și ne așteptam de la început, e vorba de uh, cifre și de fondurile pentru mandatul uh, extern. Comisia propusese o creștere, Parlamentul a votat uh, o creștere și mai semnificativă pentru a putea compensa banii care fusese prealocați în țările vecine dinainte, însă Consiliul uh, este blocat. Încă o dată știm ce se întâmplă de fiecare dată la buget uh, la Consiliu și până în ziua de astăzi n-a fost în stare să facă un pas înainte, mai ales dacă ținem cont de faptul că la mijlocul acestor uh, negocieri ne-a venit și vestea cea bună că Regatul Unit dorise ca această gestiune financiară să fie exclusă de pe ordinea de zi. Deci, iată, o problemă în plus. Și la penultimul uh, trialog, pentru că am avut două, unul după altul, joi și după aceea luni. Deci la această penultimă întâlnire am adresat o întrebare Consiliului să văd dacă am putea găsi o soluție, să văd cum să fac să vă explic cât mai clar. Deci să nu luăm o decizie definitivă acum de a crește capacitatea acestui mandat extern, ci să impunem aici o condiționalitate în funcție de existența creditelor disponibile pentru următorii ani bugetizați. Deci, până la urmă, am putea atinge același obiectiv pe care ne dorim, creșterea fondurilor, însă Consiliul nu ar trebui să ia o decizie acum, ci vom vedea pe parcursul timpului în fiecare an dacă sunt credite disponibile la categoria 4 unde există această garanție și dacă putem alimenta acest fond pentru a putea uh, ridica nivelul creditelor. Deci era o propunere preliminară în fața Consiliului pentru ca președinția să vadă la Consiliul dacă există posibilitatea unui acord cu o astfel de soluție. E vorba de o soluție care se află oarecum la jumătatea drumului, nu neapărat din punctul de vedere al cifrelor, dar din punctul de vedere al calendarului. Trebuia să se analizeze la Consiliu această soluție și vom vedea dacă vom avea un răspuns pozitiv după aceea, Parlamentul ar trebui să vadă cum putem concretiza această propunere tehnică și serviciul juridic, toate serviciile noastre, cu ajutorul Comisiei Europene, care are un rol important uh, de jucat, va trebui să vină cu un text juridic uh, clar care să stabilească această poziție a Consiliului și a Parlamentului. Însă, așa cum am spus și în fața Consiliului, este o propunere de natură politică doar pentru a vedea dacă la Consiliu ar putea uh, să se conceapă o astfel de soluție de compromis sau nu. În următoarele săptămâni, probabil că vom avea uh, noi discuții la Consiliu și la Comisie, pentru că până pe 30 mai, din păcate, nu vom mai avea un alt trialog, pentru că vine Strasburgul, vin alte lucruri, deci până pe 30 mai nu ne întâlnim în mod oficial pentru negocieri dar vom continua, bineînțeles, negocierile informale pentru a încerca să facem progrese și pentru a încerca să finalizăm aceste negocieri. Cred că v-am spus cam tot ce era de spus, așa că mă opresc aici. Mulțumesc. Și, madame Mulțumesc foarte mult, doamnă Gardia Zabal, pentru că ne-ați povestit atât de multe despre acest subiect și mă bucur că ne-ați arătat dovadă de atâta intensitate și disponibilitate și angajament, pentru că dumneavoastră sunteți și parte din trilogurile pe Fondul European de Dezvoltare Durabilă. Deci, cred că o să putem să ne bucurăm de Um, o rezolvare a cazului jurisdicțiilor non-cooperante, adică de paradisurile fiscale, de fapt, care facilitează toate operațiunile offshore și care facilitează eludarea fiscalității. Eu zic că e foarte important să acționăm. Uniunea Europeană trebuie să fie primul rând al acțiunii aici și să nu uh, lase să treacă nimic. Cele trei subiecte pe care le-ați evocat dumneavoastră, actele derogate, nu cred că pun nicio problemă. Uh, gestiunea fondurilor de către Comisie, mai degrabă decât de către BEI, ca și cum Consiliul ar avea o temere în față de Comisie. Pentru că avem exact aceeași problemă cu Fondul European de Dezvoltare Durabilă. Ar fi foarte bine să știm, în fine, care este părerea Consiliului despre aptitudinile comisiei, pentru că eu zic că există mai mult decât o suspiciune în această direcție. În ceea ce privește plafonul, eu zic că ceea ce ar trebui este o clauză specială. Așa că îi dăm cuvântul domnului Dupre să vedem ce părere are. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, eu nu am asistat decât la o singură reuniune, însă vorbesc în numele delegației noastre, dar pot să-mi exprim susținerea față de Eider pentru inteligența și hotărârea cu care a purtat aceste negocieri. Am avut o mică problemă, dar a fost o problemă de procedură mai degrabă în ceea ce privește mai ales uh, posibilitatea de creștere a sumei disponibile. În ceea ce privește procedura, consultările nu au putut să aibă loc în forma în care ne-am fi dorit. Suntem însă de acord pe fond cu propunerea aceasta și deci uh, susținem această inițiativă, susținem inițiativa și în uh, negocierile cu Consiliul. Domnule Colmel, da, mulțumesc domnule președinte și eu aș dori în primul rând să-i mulțumesc lui Eider pentru angajament uh, și pentru că a fost ca o leoaică, aș putea spune, în arenă, apărându-ne interesele. Aș vrea să spun într-unul din puncte însă că nu sunt foarte sigur dacă avem o argumentație corectă dacă spunem, de exemplu, că multe sarcini trebuie să le îndeplinească comisia pentru că pe noi nu ne costă nimic, eu zic că aceasta ar putea să fie o greșeală, o percepție greșită, pentru că și uh, angajații și funcționarii de la comisie costă bani și ei. Deci, întrebarea e dacă um, cheltuielile apar după aceea pe factură, pentru că există un um, mandatat extern și deci o taxă clară sau dacă instituțiile europene își folosesc personalul, dar în orice caz de costat costă oricum. Întrebarea care trebuie pusă este cine face asta mai bine, cine e mai eficient și pentru aceasta nu cred că avem destule elemente. Președintele întrerupe, poate vreți să spuneți că avem prea mulți funcționari la comisie, nu? Într-adevăr și asta vreau să spun, dar nu asta era neapărat ținta mea directă. Dar oricum, uh, într-adevăr, dacă ne gândim la FC, am spus uh, clar că asta este ceea ce trebuie să rezolve BEI-ul. Dacă vorbim însă despre un nou fond care are o structură similară, atunci poate că ar fi uh, clar să avem și un mandatat bancar, BEI-ul sau Banca Mondială, cine o fi. Eu n-am nimic împotrivă să se ocupe comisia, dar e clar că uh, justificarea că la comisie e gratis, nu mi se pare corectă și vreau să mai atrag atenția asupra conținutului. Un astfel de fond de garantare, cred eu, este pentru investițiile în Africa un instrument foarte bun. E un instrument potrivit chiar, însă trebuie să avem grijă, de exemplu, spre deosebire de EFSI, pe care noi le aplicăm în Uniunea Europeană, eu zic că se cam schimbă lucrurile din cauza a doi parametri. Eu cred că EFSI are o problemă, de exemplu, cu adiționalitatea, în schimb are mai puține probleme în ceea ce privește riscul. Dacă ne uităm însă la EFSI-ul pentru Africa, lucrurile stau exact pe dos în Africa, de exemplu, o să putem crea adiționalitatea foarte repede, însă evaluarea riscului e cu siguranță alta decât în Europa și va trebui să fie făcută mult mai cu grijă pentru ca să avem un, o gestiune a riscului mult mai potrivită. Și în ultimul rând ar trebui să ne uităm și la cele la cei trei piloni pe care se bazează ajutorul pentru Africa și pentru statele vecine ale Europei și să analizăm așadar, să nu uităm uh, de pilonul 2 și 3 E foarte important, totuși, ca la început să stabilim la fața locului condițiile cadru pentru ca să putem să investim uh, eficient și durabil. Altceva, o ultimă idee din partea mea, cred că și în acest domeniu ar trebui să avem grijă să garantăm o transparență maximă și, deci, să vedem ce facem cu sumele pe care le investim din partea Uniunii Europene, să vedem care este efectul de pârghie pentru ca să putem obține mai multe investiții. Toate aceste proceduri de pârghie trebuie să fie transparente pentru ca să putem întotdeauna să avem o privire de ansamblu. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine mai dorește să se exprime pe subiect? Atunci o rog pe Eider din nou să tragă concluziile Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Colmer mi-a adresat o întrebare, și anume dacă funcționarii de la comisie nu ne-ar costa bani. Nu. Tocmai de aceea am făcut o precizare. Comisia Europeană se ocupă deja de gestionarea unor active de acest fel. Are o echipă specializată. Deci, dacă adăugăm gestiunea uh, fondului de garanție pentru mandatul extern al BEI, aceasta nu ar reprezenta o creștere a costurilor. În schimb, BEI-ul este plătit pentru această gestiune din partea noastră. Deci aici am face într-adevăr economii și bani pe care i-am economisit aici ar putea fi utilizați în acest fond pentru mandatul extern al BEI. Deci, acești bani ar putea fi utilizați în vederea finanțării investițiilor uh, externe. Deci, iată, un câștig clar. Așa cum spunea uh, domnul Artui, același lucru se întâmplă și cu uh, FSD. Deci, pe de o parte avem gestiunea activă a fondului, gestiune financiară și un alt lucru total diferit este cine implementează aceste proiecte sau ce se întâmplă cu EFSI pentru mandatul extern. BEI este cel care gestionează mandatul extern, deci implementează proiectele, însă cu totul altceva este managementul financiar al acestor active. Sunt două elemente complet diferite. Atât, mă opresc. Eh bien, nous allons devoir suspendre. Bun, atunci trebuie să suspendăm ședința acum pentru ca să reluăm la ora 12, pentru că am programat o reuniune comună, după cum știți, la ora 12, AFET DV Bugete, pentru ca să discutăm despre stadiul negocierilor în triloc cu privire la Fondul European pentru Dezvoltarea Durabilă. Îmi pare foarte rău de această întrerupere, am mers mai repede decât trebuia Cred că mm, președinția este probabil destul de derutată de accelerarea rapidă, accelerarea aceasta a lucrurilor, dar dumneavoastră ați contribuit la ea pentru că v-ați exprimat concis și clar. Așadar, se suspendă ședința până la ora 12 și ne vedem atunci.